ca Parlament European, reprezentanți ai cetățenilor noștri, trebuie să uh, oferim mai multă finanțare din bugetul european uh, până în 2027 pentru energii uh, regenerabile, pentru a putea crea noi locuri de muncă ecologice și pentru a investi în noi surse energetice. Avem o nouă șansă uh, acum nu putem căuta noi uh, scuze, trebuie să um, profităm de această ocazie pentru a ajunge lideri mondiali. Um, n-ar trebui să ne lăsăm conduși de um, interese economice, ar trebui să ne axăm pe uh, durabilitate și să nu uităm faptul că natura poate să supraviețuiască fără om, dar omul nu poate supraviețui fără natură. Mulțumesc! Mulțumim, dau acum cuvântul colegei noastre, Alexandra Phillips. Thank you. A race we can win, a race we... Mulțumesc. O cursă pe care putem, dar și pe care trebuie să o câștigăm pentru copiii noștri. Am fost atât de inspirată de tineri, uh, nu numai Greta, ci și toți tinerii de peste tot ne bazăm până la urmă pe copii să iasă în stradă, să traverseze Atlanticul în vapor ca să uh, ne facă pe noi să acționăm. Rezultatul însă a fost uh, um, plin de impact. Avem un plan de acțiune pe care trebuie să-l punem în aplicare planurile actuale vor duce la o încălzire de 3 grade până la sfârșitul secolului. Trebuie să ne asumăm angajamentul emisiilor nete zero până în 2050. Asta înseamnă investiții într-un adevărat Green New Deal care să combată inegalitățile precum și uh, criza climatică. Eu voi participa la greva climatică de vineri pentru a solicita ca sănătatea pământului nostru să fie luată în considerare pentru copii, pentru fiul meu, dar și pentru viitorul nostru al tuturor. Mulțumim. Are acum cuvântul doamna Evren. Euh. Mulțumesc, domnule președinte. La patru ani de la semnarea acordului de la Paris, constatăm că există un decalaj uriaș între angajamentele care au fost asumate și măsurile care sunt puse în practică de către țările semnatare, mai ales unii dintre marii poluatori. Domnule comisar, comunicarea dumneavoastră uită să menționeze rolul esențial al orașelor în lupta împotriva schimbărilor climatice, în condițiile în care jumătate din populația mondială trăiește la oraș. Avem clădiri mult prea energofage, încălzirea locuințelor este de uzată moral, spații verzi mult prea rale, trafic prea intens și la scară planetară orașele produc peste 60% din emisiile de gaze cu efect de seră Iată de ce secretarul general al ONU a identificat orașele și măsurile locale ca fiind unul dintre sectoarele de acțiune prioritare, așa încât întrebarea mea este una dublă. Cum poate Comisia Europeană să includă orașele europene în acest discuții din 23 septembrie și ce fel de progrese semnificative poate face Comisia Europeană pentru a-și dovedi rolul fundaș pe acest subiect esențial. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul colega noastră, Gita Guteland. Un minut și jumătate. Herr Kommissionär. Den eh, valrörelse som vi precis eh, har lämnat, den gav ett tydligt budskap till det här parlamentet. Mulțumesc. Alegerile mm, europene au transmis acestui parlament o, un mesaj foarte clar să um, acționeze mai degrabă mai repede decât mai încet și să preia un rol de lider. Tinerii ne cer să acționăm într-un mod decisiv. Doamna președinte de semnat a spus deja că um, clima va fi o prioritate, precum și biodiversitatea. Și e foarte lăudabil acest lucru, însă la New York vom avea posibilitatea să dovedim că suntem serioși. Putem să arătăm acolo că vrem să fim lideri pentru climă și pentru Agenda 2030. Și asta nu numai cu vorbe goale, ci și cu acțiuni concrete. Pentru noi, ca social-democrați, munca pentru un viitor uh, durabil, ecologic, social, uh, este esențială. Trebuie să um, respectăm obiective și să atingem obiectivele acordului de la Paris. Trebuie să arătăm că este cea mai mare prioritate pentru Uniunea Europeană, însă același lucru trebuie să se întâmple și la nivel global. Este important ca statele noastre membre, ca, ca statele membre să se reunească și să arătăm că putem acționa concret, dar trebuie să arătăm că asta înseamnă în același timp că luăm în serios acordul de la Paris, precum și uh, agenda 2030 și că vom acționa concret. Avem o oportunitate la New York și nu trebuie să o lăsăm nefolosită. Trebuie să arătăm că suntem continentul lider, că la nivel uh, că arătăm că la nivel internațional ar, uh, înțelegem uh, cât de importantă este această miză. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Paulus. În urmă cu aproape patru ani de zile după acordul de la Paris, s-a dovedit că ceea ce s-a hotărât acolo, și anume încălzirea terei cu, sau menținem sub 2 grade, este un obiectiv din ce în ce greu, mai greu de atins, pentru că nu au scăzut emisiile în acești patru ani și uh, Săptămâna viitoare la New York cu oca- va avea loc summitul cu privire acțiunile climatice. Mă iertați, domnule Caniete, domnule Lize, eu nu sunt de aceeași părere și anume noi că Uniunea Europeană am depășit, suntem cei care depășim pe toți și care alergăm și câștigăm. Nu se poate vorbi despre așa ceva. Avem, am, ne-am asumat acest un grad și jumătate ca obiectiv și dacă ne uităm ce am hotărât noi, ne dăm seama că ceea ce facem nu este suficient. Asta după ce vin oameni de știință și ne spun ce se întâmplă și mai ales după rapoarte în ultimii ani în care s-a arătat foarte foarte clar cât de mare este bugetul nostru de carbon. Încă trebuie să mai facem efort în materie de emisii de carbon și în același timp a venit vremea și asta aștept de fapt din partea noi comisiei ca în toate domeniile să intervină și să existe o înrăurire, să vedem care sunt efectele asupra protecției climatice. Ce efecte are acest lucru asupra nivelului de emisii și acest lucru nu ține numai de politica energetică, ci firește că ține și de politica de transport și de trafic, ține de politica comercială, pentru că e foarte clar, ceea ce facem noi este contraproductiv productiv, ba chiar nu face altceva decât să crească nivelul de emisii și pădurile virgine să aibă de suferit. De aceea vă spun, haideți să luăm în serios această situație de urgență și tinerilor care încă o dată vor nevărăși în stradă să nu le, să le dăm dreptate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Iuta Paulus. Intervenția dumneavoastră a uh, stârnit o intervenție, o interpelare cu um, cartonaș albastru din partea domnului Furlas. Un cartonaș albastru înseamnă că un coleg cere anumite lămuriri din partea dumneavoastră, însă, vă rog, trebuie să spuneți dacă vreți să răspundeți sau nu la această uh, interpelare cu cartonașul albastru. S Signora Iuta Paulus, cu dumneavoastră vorbesc? Unul dintre colegii de engleză, unul dintre colegii dumneavoastră a cerut lămuriri. Vă întreb dacă vreți să răspundeți, colegul dumneavoastră. Mă iertați? N-am, n-am prins întrebarea. Întrebarea este, unul dintre colegi, vă spuneam, cere lămuriri. Da, accept, accept, firește, vă rog, mă iertați. Da, da. Așadar, domnule domnul Furlas, aveți cuvânt 30 de secunde, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Nu, e neapărat o întrebare, și vreau să spun următorul lucru. Da, foarte mulți au spus aici că Europa ar trebui să joace un rol fruntaș. Da, sunt de părere că trebuie să facem acest lucru. Nu se pune problema dacă putem, se pune problema că este imperativ acest lucru, că trebuie, adică până la urmă asta ne-au impus alegătorii și problema care se pune este că noi, ca Parlament, ce putem face pentru a juca acest rol fruntaș? Doamna Iuta Paulus, dacă vreți să răspundeți, 30 secunde aveți. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Cred că Parlamentul poate să joace un rol foarte important pentru că uh, E treaba noastră să-i călcăm pe bătături pe cei de la noua comisie dacă nu uh, iau măsuri suficiente și dacă nu se arată pregătiți să intervină și să lupte pentru țintele pe care noi deja le-am convenit pentru 2030 și știm că nu vor fi suficiente pentru ceea ce ne dorim cu toții. Așadar, iată un lucru, fac apel la toate grupurile din acest Parlament care sunt îngrijorate de supraviețuirea civilizației noastre, trebuie să lucrăm împreună în calitate de grupuri, trebuie să acoperim toate aceste decalaje care există cu grupele noastre, între grupele noastre la nivel ideologic, pentru că până la urmă ținta comună și numai ce obligația noastră este să luăm măsuri. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mulțumim și noi și acum Ultima intervenție pe listă de înscriși, doamna Edina Tot. Un minut și jumătate. Elnök úr, a klímaváltozás elleni globális küzdelem és a párizsi... Lupta mondială împotriva schimbării climatice și acordul de la Paris uh, uh, sunt legate. Acordul de la Paris ar trebui uh, pus în aplicare. Aceasta este marea provocare a erei noastre, pentru că impactul schimbării economice nu se vede doar pe economie și pe bunăstare, ci ține de aspecte cu adevărat existențiale. Salutăm inițiativa secretarului uh, general al uh, ONU uh, Uh, și a liderilor uh, lumii pentru a aborda din nou această problemă. Eu cred că noi ar putea să fim mândri de ce am realizat și ce uh, ambiții ne-am stabilit pentru lupta împotriva schimbării climatice. Obiectivele până în 2030 ale Uniunii Europene sunt cele mai ambițioase dintre uh, cele ale uh, statelor lumii. Uh, Ungaria, din această perspectivă, s-a angajat în acest demers. Acest lucru este demonstrat deja de ce am întreprins creșterea noastră uh, legată de PIB uh, este uh, legată și de lupta cu dioxidul de carbon. Însă ce poate să facă un, un european? Ei bine, noi oferim doar 10% din emisiile mondiale de dioxid de carbon. Deci putem ajunge la rezultate doar dacă fiecare stat în parte stabilește niște obiective ambițioase precum cele ale Uniunii Europene. Uh, vicepreședintele Comisiei a subliniat uh, până acum uh, nevoia de negocieri internaționale pentru a opri schimbarea climatică. Trebuie să monitorizăm uh, această activitate pentru că, până la urmă, miza este viitorul planetei noastre. Mulțumesc, doamnă Tot. Aveți un cartonaș albastru din partea colegului Benaldin. Doriți să răspundeți? Acceptați acest cartonaș? albastru din partea domnului Benadit. Uh, dânsul dorește să vă adreseze o întrebare. O acceptați, doamnă tot? Da, o accept. Atunci aveți cuvântul pentru 30 de secunde. De fapt, cartonașul uh, era pentru doamna Paulus, nu pentru doamna tot. Oare pot să-i adresez doamnei Paulus uh, o, o întrebare acum? Uh, dânsa a primit deja un cartonaș albastru în urma intervenției uh, sale. Prin urmare, acum uh, vom continua discuția noastră cu procedura Catch the Eye. Sunt șapte intervenții pe lista mea și aș dori să ofer timp de intervenție tuturor celor care s-au înscris pe această listă la CatchDI, cu condiția ca fiecare dintre aceștia să respecte timpul de intervenție care este repartizat. Domnul Juan Freda Mulțumesc, domnule președinte. Acțiune climatice, precum și dezvoltarea durabilă, au devenit esențiale în discursul politic, dincolo de toate clișeele și dincolo de propaganda și caracterul superficial și oportunist cu care sunt tratate aceste chestiuni, mă întreb ce rămâne. Din păcate, ceea ce rămâne este o insistență în a aplica aceeași politici, aceeași politici care au făcut imposibilă o relație durabilă între om și natură. Unii dintre cei care spun că se implică în lupta climatică și cei care sunt semnatari acestor acorduri în scopul de dezvoltări durabile sunt cei care deschid larg ușa unor politici distrugătoare împotriva mediului înconjurător și a unor politici comerciale și unor politici agricole care nu fac decât să promoveze delocalizarea producției, care distrug sistemele de producție, care care cresc fluxul de eh, materii și de energie, care țin de fapt de satisfacerea nevoilor de bază. Totul e comisar, cineva a făcut aici un calcul al costului emisiilor de gaze cu efect de seră al acordului semnat cu Mercosur. Haideți să începem de aici trebuie să avem un stil de producție și modalități de producție durabile și să nu perturbăm atât de tare un sistem care până la urmă să nu uităm, capitalismul nu este ecologic prin definiție. Mulțumesc! O intervenție acum din partea doamnei Maria Spirachi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Uniunea Europeană este lider în acțiunea uh, climatică și cred că este una dintre realizările noastre. Și dumneavoastră ați jucat un rol important uh, în asta, domnule comisar. Uniunea Europeană este lider și prin legislație, însă, din păcate, nu este suficient. Noul uh, Green Deal, acordul verde, se va ocupa de competitivitatea industriei europene și de nevoia de a uh, Uh, schimba modul în care producem curent electric pentru a putea să ne bazăm mai degrabă pe energiile regenerabile. Acest New Green Deal ne va permite să, facem, să încheiem alianțe mondiale pentru a combate schimbările climatice. Um, un acord ce ne va permite să uh, investim în cercetare și în uh, energii regenerabile. Acordul face parte din cadrul multilateral și se poate baza pe bugete din diferite surse publice și private. Este important pentru noi toți. Trebuie să atingem uh, obiectivele asumate. De asemenea, trebuie ca uh, industria noastră uh, să fie circulară și uh, să ne bazăm pe acest New Green Deal pentru o dezvoltare durabilă. Mulțumesc. Tem agora a palavra a nossa colega, a senhora

Dăm acum uh, cuvântul doamnei uh, Ellie Jones. Thank you. As we've heard this Friday, around the world. După cum am auzit, uh, și în această vineri, tinerii vor ieși în stradă și ne vor cere să luăm măsuri pentru a rezolva problema urgenței climatice și mă smeresc când văd uh, poziția lor și mă motivează. Sunt trei lucruri pe care le putem face cu toți. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu cei care fac această grevă uh, climatică trebuie în același timp să gândim fiecare cum ne comportăm noi și cum trăim pe această planetă, dar mai ales în calitate de reprezentanție trebuie să um, Cerem o schimbare sistemică. Noi în Europa ne-am creat uh, prosperitatea pe exploatarea resurselor fosile și este un model pe care l-am exportat în întreaga lume și ne confruntăm acum cu o criză climatică și cu inegalități de neacceptat. De aceea ne revine o răspundere specială să dăm dovadă de leadership pentru a ajunge la o neutralitate în materie de emisii de carbon și să combatem inegalitățile. Însă nu există suficientă ambiție nici în acest uh, Parlament și nici în Parlamentele Naționale pentru a combate aceste efecte climatice. Este nevoie ca acest nou pact ecologic ecologic, New, New Green Deal trebuie să fie pus în practică, fără despăduriri, fără investiții în combustibili fosili, uh, să avem clădiri care să fie neutre din punct de vedere al carbonului, agricultura ecologică. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte și trebuie să profităm de ocazie să asigurăm această tranziție pentru a crea acele societăți și economii pe care le merită copiii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Eli are acum nostru, cu nostru, de uh, Mulțumesc, domnule președinte. Stabilirea de um, ambiții și de ținte nu va ajuta dacă măsurile pe care le luăm uh, fac de fapt ca lucrurile să se înrăutățească ar trebui să reducem uh, emisiile de, cu 43% până în 2050. Însă acest lucru nu este compatibil cu extinderea de sistemul uh, extinderea sistemului de uh, și infrastructurii pentru gaz, inclusiv gaz natural lichefiat. De ce extindem aceste sisteme de GNL? Ei bine, pentru că Shell, cel mai mare operator pe această piață, a făcut un lobby de succes față de comisie Ideea că um, gazul uh, este mai potrivit pentru tranziție decât regenerabilele a venit de la Shell. Domnule comisar, nu credeți că putem să ne atingem uh, obiectivele numai dacă uh, punem sub semnul întrebării neoliberalismul? Mulțumesc. Are cuvântul domnul Canev acum господин председател ние всички сме разтревожени от кризата на климата. Аз бих казал... domnule președinte din ce în ce mai mult ne confruntăm cu criza climatică și suntem cu toții vizați de evoluția climatică și suntem îngrijorați în legătură cu pădurile, suntem îngrijorați de soarta fluviilor, a mărilor și de soarta alimentelor, firește. Suntem îngrijorați și pentru că vorbim prea mult și facem prea puțin. Și întrebarea este de ce? Uh, răspunsul meu este că niciun fel de politică poate să aibă sorți de izbândă dacă nu se adresează cetățenilor dacă nevoile cetățenilor nu sunt luate în calcul dacă nu se asigură protecție a economiei și a agriculturii, dacă până la urmă, de fapt, se aduc efecte devastatoare asupra industriei și asupra agriculturii. Avem nevoie de o politică, până la urmă, care să țină cont de regiuni și să le îndemne uh, să se dezvolte și nu să alunge producția. Deci avem nevoie de o politică climatică întemeiată pe inovare și cercetare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Pentru a încheia dezbaterea noastră, înainte de a da cuvântul domnului comisar, vom da acum cuvântul colegului nostru, domnul deputat Carlos Surin. As alterações climáticas são o maior desafio com que a humanidade alguma vez foi confrontada. Schimbările climatice sunt uh, provocarea principală cu care ne confruntăm. Avem de a face cu uh, provocări uh, în ceea ce privește creșterea temperaturii, biodiversitatea și așa mai departe. Acordurile multilaterale pot fi văzute în acest context Antonio Guterres, secretarul general al ONU, um, a convocat acest summit la New York pentru a invita șefii de stat și de guvern pentru a-și crește angajamentele uh, în ceea ce privește schimbările climatice. Noi în Europa avem uh, ambițiile cele mai uh, ridicate Um, și un rol de și vrem să jucăm un, lor, un rol de lider, iar aceste ambiții au fost uh, crescute de uh, doamna președinte de semnat Provocarea um, eliminării um, emisiilor de carbon este una globală. Nu trebuie să ne limităm la adoptarea de legislație, trebuie să trecem la implementarea acestea. Avem 27 de planuri naționale, un plan european trebuie pus în aplicare. Domnule comisar, ați ascultat uh, Parlamentul. Vă dau cuvântul acum pentru a încheia această dezbatere. Domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte vie. Ați demonstrat uh, că politica de meniu și obiectivele care țin de dezvoltarea durabilă sunt cheie pentru dezbaterea europeană. Domnul Peter Lize a spus la un moment dat că uneori europenii ne critică prea mult sau că noi ne criticăm prea mult europenii. Uh, Cred însă că datorită eforturilor uh, acestui Parlament, Uniunea Europeană are o bună poveste de, de povestit. Legislația noastră uh, pentru mediu a fost aprobată aici cu mai mult de 78% din uh, voturi. A existat uh, sprijin uh, vast care să fie operit uh, pentru politicile noastre de mediu. Noi, europenii, avem acum cele mai ambițioase contribuții naționale uh, din uh, toate uh, părțile uh, care au luat parte la Convenția pentru Mediu. Mai important de atât însă este că avem toată legislația necesară pentru a ne atinge obiectivele. De fapt, um, datorită ambiției Parlamentului, putem să trecem dincolo chiar de obiectivele pe care le-a stabilit pentru că obiectivul nostru ar fi reducerea emisiilor cu 45%. Ambiții, ambiție există în ceea ce privește acest obiectiv, avem legislația necesară, avem o guvernanță puternică și uh, nici o altă țară din lume nu mai are toate acestea. În ceea ce privește Statele Unite, uh, politica lor se schimbă, iar uh, uh, lecțiile europene s-ar putea să ajute. Avem ambiții asumate, avem legislație puternică, Uh, avem uh, și o strategie pentru uh, neutralitate față de mediu până în 2050. Statele membre însă au susținut această legislație. Doar patru n-au făcut-o, însă am așteptări mari de la summitul european din decembrie care este dedicat acestui subiect. Acest obiectiv al nostru până în 2050 este mult mai ambițios decât obiective IPCC pentru că obiectivul este să uh, devenim la nivel mondial uh, neutri din perspectiva carbonului după 2060. Deci uh, vom fi practic principala economie majoră care să devină neutră din perspectiva mediului până în 2050. Practic, uh, uh, candidatul ales pentru funcția de președinte a Comisiei s-a hotărât să propună un Green Deal până la sfârșitul mandatului său, uh, practic pentru a putea să ne atingem obiectivul de neutralitate climatică până în 2050. Președintele ales vrea să reducă emisiile cu 50% până în 2030, nu 2050. Deci vom merge cu o poveste bună la, la New York și cu mult sprijin pentru statele în curs de dezvoltare, dacă acestea doresc să ne urmeze, pentru că important este nu să fim noi cei mai ambici, ambițioși uh, și să ne uh, îndeplinim promisiunile, ci să îi susținem și pe alții care vor să o facă. Trebuie să fie toată lumea convinsă că trebuie să mergem în această uh, direcție. Trebuie deci să ne îndreptăm uh, atenția spre uh, statele în curs de dezvoltare. Noi oferim peste 20 de miliarde de euro anual pentru acest uh, obiectiv. Noi uh, suntem lideri uh, mondiali și dacă rămânem lideri mondiali în ceea ce privește eficiența energetică, înlăturarea carburanților bazați uh, pe uh, carburanților fosili și așa mai departe, uh, noi uh, Putem să dăm un exemplu. Dacă noi nu ne asumăm uh, poziția de lider, nimeni nu o va face, deci avem aici o răspundere. Această responsabilitate sunt uh, sigură că va fi preluată de uh, uh, viitoarea comisie și că ea se va bucura de același sprijin uh, pe care l-am avut și eu. Uh, Parlamentul European poate însă să îmbunătățească propunerile Comisiei. Acum, uh, cu nou președinte ales, uh, cred că uh, Parlamentul își va ridica și el nivelul ambițiilor. Însă aș dori să mai fac, dacă îmi permiteți, două comentarii. Să devii neutru din perspectiva mediului este o, o revoluție economică și socială, una mai mare decât revoluția industrială, pentru că trebuie să schimbăm modul în care producem energie, trebuie să schimbăm modul în care ne încălzim, modul modul în care funcționează uh, industria uh, noastră. Trebuie să ne revoluționăm uh, modul în care uh, ne conducem viața. Agricultura noastră, la fel, trebuie să reducă emisiile de metan, să reducă folosirea îngrășămintelor chimice și așa mai departe. Însă impactul este asimetric. Fără o tranziție socială nimic nu se poate petrece așa cum trebuie. E un aspect fundamental. Eu mă bucur foarte mult că președintele ales a declarat că Comisia va susține oamenii și regiunile cele mai afectate uh, prin uh, niște măsuri de tranziție, pentru că uh, e clar că sistemul economic-social european trebuie să uh, uh, meargă în mână-mână pentru uh, a îmbunătăți situația. Până la urmă, trebuie să ne gândim puțin la oameni, să le asigurăm o tranziție socială corectă. Și apoi, mă refer la un comentariu specific al domnului Ferreira. Dânsul s-a referit la impactul acordurilor comerciale și a acordului Mercosur asupra schimbării climatice. Uniunea Europeană este uh, extrem de angajată să-și folosească puterea pentru a promova acțiunea de mediu în statele partenere și să ne uh, promovăm și noi propria abordare legată de mediu. Ehm, noi am ținut cont de acest aspect în ceea ce privește toate acordurile negociate în ultimii ani. Acordul de asociere cu Mercosur urmează aceeași abordare. Are eh, un capitol dedicat comerțului și eh, dezvoltării durabile, care eh, explică clar cum stau lucrurile din perspectiva mm, protecției mediului. În ceea ce privește acordul de la Paris, el conține cea mai puternică formă de angajament de până acum. Trebuie să punem în aplicare însă acest acord câtă vreme respectăm uh, și situația specifică a statelor uh, care s-au angajat la Paris. Acordul cu Mercosur ține cont și de acest uh, lucru. Partenerii trebuie însă să-și aducă contribuții egale în baza acordului de la Paris. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar pentru această intervenție. Vă mulțumim și pentru toată munca și cooperarea dumneavoastră, cooperare pe care am avut-o uh, de-a lungul anilor. Firește, Parlamentul va urmări cu interes uh, următorul summit de la New York, sperând că Uniunea Europeană va putea continua să fie lider în ceea ce privește uh, agenda climatică. Această dezbatere este acum uh, încheiată. Uh, punctul următor al ordinii noastre uh, de zi vizează raportul domnului Gualtieri în legătură cu nominalizarea viitorului președinte al Băncii Centrale Europene. Candidata este doamna Christine Lagarde. Înainte de a începe această uh, dezbatere, aș dori să vă reamintesc că pe durata acestei ședințe plenare uh, vom uh, testa un nou sistem de înregistrare electronică care uh, înregistrează solicitările de intervenție la CashDI sau uh, solicitările în baza cartonașului albastru. Uh, informațiile legate de acest sistem au fost furnizate eurodeputaților, găsiți instrucțiuni acolo unde sunteți așezați, fiecare la locul său. Așadar, pentru a solicita să interveniți la Cash DI sau să ridicați un cartonaș albastru, puteți să utilizați uh, butoanele prevăzute pentru acest uh, scop. Mă refer la butonul uh, pe care îl aveți pe consola de vot, prevăzut pentru acest scop. Sistemul este în faza de teste. Puteți uh, să interveniți uh, uh, folosind așadar această nouă tehnologie. Nu uitați să vă luați și cartelele de vot pentru a putea participa la dezbatere datorită acestui instrument electronic. Vom începe dezbaterea uh, noastră. Și, după cum știți, uh, raportul pe care îl dezbatem a fost redactat uh, de fostul nostru coleg Roberto Gualtieri, care între timp a devenit ministru al economiei în Italia și, firește, cu toții dorim mult succes în actuala sa funcție a fost înlocuit uh, de colega noastră Irene Tinali, care va prezenta raportul. Chiar ieri a fost aleasă uh, președintă a Comisiei Econ și uh, în această funcție el va înlocui așadar tot pe colegul nostru Gualtieri. Îi urăm uh, uh, mult succes în exercițiul acestei funcții. Această comisie parlamentară este extrem de importantă. Dânsa va lua cuvântul în primul rând în această dezbatere. Are șase minute la dispoziție Dânsa ne-a spus uh, că își va folosi tot timpul de intervenție la începutul acestei uh, dezbateri. report, domnule președinte, prin acest raport Parlamentul European își prezintă avizul în legătură cu numirea a celui de-al patrulea președinte al BCE, o instituție care a devenit un pilon fundamental nu numai pentru realizarea acestor politici de monitorizare, ci și pentru întregul proces al integrării economice europene desemnarea Cristinei Lagarde, prima femeie în această poziție, care însă este un fapt istoric, se întâmplă la numai câteva luni după aniversarea solemnă, chiar aici, a celui de 20 aniversări a monedei euro. Moneda unică este înainte de toate un instrument politic important. Nu doar că este elementul de bază și complement, elementul complementar de bază al pieței unice, dar așa cum spune și domnul Mario Draghi în intervenția dumnealui, este și o condiție preliminară esențială pentru a menține suveranitatea monetară într-o lume din ce în ce mai globalizată și interconectată. Însă moneda euro este mai mult decât un simplu instrument economic, este înainte de toate un proiect politic ambițios. Este piața de temelie a unei Uniuni Europene a păcii și prosperității și este în egală măsură un instrument indispensabil pentru pentru a proteja modelul economic, social și politic european, având în vedere transformările foarte importante ale vremurilor noastre. În ultimii 20 de ani, în ciuda neajunsurilor uh, sale și ale unei guvernanțe economice care a mai și șchepătat, moneda unică a dat dovadă de rezistență și o forță extraordinară chiar când s-a confruntat cu una dintre cele mai grave crize economice din istorie. Mai mult decât atât, dincolo de determinarea politică de a menține integritate, angajamentul Băncii Centrale Europene și nu numai a președinților săi de a prezenta acest mandat cu măsuri concrete de politici de monitorizare a dus la o contribuție și a reprezentat o contribuție fundamentală la protecția euro și pentru a consolida bunăstarea tuturor europenilor cele 76 de răspunsuri scris oferite de către doamna candidat, care sunt atașate raportului prezentat și care se supus votării astăzi, precum și audierile foarte intense în fața Comisiei ECON, ținute pe 4 septembrie, ne arată, zic eu, nu doar cât de conștientă este Cristina Garde ce o așteaptă, ci și adecvarea dumnei de a prelua friele de la predecesorii dumnei și faptul că este capabilă să continue această misiune importantă. Acest consens extins obținut de către candidat în fața Comisiei Econ reprezintă, în opinia mea, un sprijin foarte util pentru rezultatul votului de astăzi. Dar sarcina noastră nu se oprește aici, așa cum scrie în tratate și în conformitate cu comisiile noastre și cu munca Parlamentului, vom monitoriza activitățile și deciziile BCE prin uh, dialoguri de monitorizare trimestriale, rapoarte anuale și întrebări înscrise din partea europarlamentarilor. Ca întotdeauna vom uh, fi foarte exigenți și așteptăm ca o instituție uh, ca aceasta să se ridice la nivelul așteptărilor noastre. Dacă dorim să ne atingem țintele și obiectivele noastre foarte ambițioase, stabilitatea uh, zonei euro nu este suficientă. Trebuie să Adăugăm la asta și noi instituții, noi instrumente și politici cu adevărat europene, pe, dincolo de măsurile monetare. Este esențial să se continue o aprofundare a Uniunii Economice și Monetare, așa cum spune și programul care a fost prezentat de către doamna președinte Ursula von der Leyen, care include o serie de măsuri pentru a ne asigura de, de plină punere în practică a pilonului social precum și o revizuire orientată către creștere a guvernanței economice europene. În acest context, în calitate de colegiuitor, Parlamentul este gata să ridice această, să facă față acestei provocări, să ridice mâna. Mulțumesc! Obrigat, Mulțumesc, doamna Tinali. Bun venit din partea noastră domnului vicepreședinte al Comisiei, domnul Dombrovskis, care este alături de în această dimineață și am marea plăcere să-i și dau cuvântul. Mr. Chair, Honorable uh, Mrs. Rentinagli. Domnule președinte, stimate doamne Tinali, stimați uh, deputați, întotdeauna este o onoare să, fac parte la de- să particip la dezbaterile Parlamentului European. Votul de astăzi privind uh, candidata pentru postul de președinte al BCE este foarte important, căci BCE joacă un rol esențial în politicile economice europene. Tratatele prevăd independența Băncii Centrale Europene în uh, politica sa monetară. Este o poziție pe care Comisia o apără, o apără pentru că este crucială în um, obiectivul său de a menține stabilitatea prețurilor. Însă, independența și posibilitatea de a fi tras la răspundere merg mână în mână. Avem mecanisme prin care BCE este um, verificată și trasă la răspundere de către Parlament. Uh, iar uh, Consiliul, în mod uh, clar, a ținut cont și de părerea Parlamentului când a propus-o pe doamna Lagarde uh, pentru postul de președinte. Sunt de acord cu Consiliul și cu Consiliul de Guvernare al BCE că doamna Lagarde este potrivită pentru acest post. De asemenea, numirea ei va contribui la echilibrul de gen în BCE, un lucru solicitat de Parlament. Rolul BCE nu poate fi supraestimat. BCE trebuie să asigure stabilitatea prețurilor, lucru care este o premisă pentru funcționarea zonei euro. BCE a reușit să evite amenințarea deflației și a uh, permis menținerea stabilității economice în ultimii ani. Însă, în perioada post-criză, creșterea este um, înceată și politica monetară mm, singură nu poate să um, să rectifice asta. Este nevoie și de uh, reforme structurale și politici fiscale. Pe, pe, pe partea de reforme structurale trebuie să facilităm transformarea prin care trec uh, și vor trebui să treacă uh, întreprinderile și angajații europeni în fața unor provocări precum schimbările climatice, incertitudinea globală generală și așa mai departe. În ceea ce privește politicile fiscale, uh, ele pot uh, promova cererea și investițiile. Doamna Lagarde a vorbit despre asta în audierea sa în fața Comisiei Econ și sunt de acord cu dumneavoastră. De asemenea, sunt de acord că aprofundarea Uniunii Economice și Monetare este și ea esențială, mai ales o piețe de capital europene mai bine conectate și ducerea la bun sfârșit al un, uh, pieței um, al Uniunii Piețelor de Capital uh, sunt esențiale. Aștept cu nerăbdare să vă ascult și să continui uh, și aștept cu nerăbdare și bună cooperare cu BCE. Mulțumim, domnule comisar. Acum vom trece la intervențiile colegilor și îi voi da cuvântul lui Marcus Ferber, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, stimați colegi și colegi. Politica monetară a, politi- a Băncii Centrale Europene este în ultimii ani a fost dizbătută de foarte mulți observatori și foarte pe larg, pentru că de multe ori a apărut impresia că Banca Centrală Europeană s-a ocupat mai mult de fiscalitate și anume și mai, mai mult decât de îndeplinirea propriului mandat și anume stabilitatea prețurilor care să fie garantată. Simpla decizie din săptămâna trecută și anume ca acest să relanseze programul de achiziție de obligațiuni în condițiile și de a scădea pe mai departe um, dobânzile a pus gaz pe foc și iată că Ă, opinia publică încă o dată vede că Banca Centrală Europeană și Mario Draghi știm foarte bine că s-a irosit atunci foarte mult încredere publică. În orice caz, Christine Lagarde, cu ocazia audierii în faza Comisiei Econ, s-a exprimat foarte clar uh, în favoarea scopurilor din tratat și stimați prieteni ai socialdemocrației, nu suntem nici orbi, trebuie pur și simplu, doar să fim orbi, trebuie să fim pur și simplu uh, loiali a ceea ce scrie în tratat, însă să nu pierdem din vedere faptul că Banca Centrală Europeană pe termen mediu este și cea care trebuie să acționeze această politică mai relaxată financiară, pentru că statele uh, membre europene nu pot la nesfârșit să depindă de bani ieftini și din acest motiv este de lăudat faptul că doamna Christine Lagarde și-a asumat ca sarcinică să comunice mai bine politica monetară a BCE, ceea ce este esențial. Independență nu înseamnă că nu dai socoteală nimănui în legătură cu deciziile pe care le iei pentru o mai bună comunicare e nevoie și din partea doamnei Lagarde nu doar să dea explicații, ci și să asculte și să răspundă la critici și la duse politicii monetare. Acestea sunt chestiuni esențiale de viitor pentru noi, iar BCE pe viitor trebuie să se concentreze pe mandatul său și trebuie să se concentreze pe deciziile pe care le ia. Așadar, așa cum s-a spus, din partea fracțiunii PP dorim să ne exprimăm sprijinul pentru doamna Lagarde. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Fernandez, colegul nostru de la socialiști. Microfon. Intervenție fără microfon. Da. Si. Bun. Spuneam, deci, în primul rând că vă mulțumesc foarte tare pentru um, că sunteți prezent aici, domnule Dombrovski, pentru această dezbatere. Acum două săptămâni la Econo avem în fața noastră pe candidata care dorește să fie președinta BCE într-o intervenție pe care am considerat-o mulțumitoare. În primul rând pentru că doamna candidat Christine Lagarde a mizat foarte clar pe menținerea unei linii de continuitate um, cu munca uh, depuse și de către Mario Draghi în ultimii ani și care fără îndoială a reușit să salveze moneda euro în momente foarte critice. Însă, mai mult decât atât, doamna candidată a susținut că va revizui cadrul conceptual al politicii monetare, al politicii monetare și în cadrul tratatelor, stimate domnule Ferber, însă în tratate există suficientă marjă de manevră pentru a verifica și revizui modalitățile de a acționa pentru a obține această stabilitate a prețurilor și, în egală măsură, aș spune, având în vedere că domnul Dombrovski este aici, profit de ocazie, avem nevoie de o politică fiscală care să însoțească foarte clar politica monetară, pentru că dacă nu, nu vom fi capabili să uh, conducem uh, tot acest demers. Mulțumesc foarte mult! mult! Mulțumesc, domnule Fernandez. Are acum cuvântul colegul nostru, domnul Luis Garicano. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu ne aflăm aici pentru a evalua noi uh, competențele domnului Lagarde. Adevărul este că și scrisorile de acreditare acum două săptămâni am avut o reuniune în Comisia Econ, ocazie care am putut uh, foarte clar să evaluăm competențele și uh, a trecut cu brio toate aceste evaluări. Suntem aici pentru că dintre colegii noștri vor să aibă ocazia să critique măsurile BCE pe durata ultimilor șapte ani, iar Banca Centrală Europeană, ca să spunem adevărul, BCE-ul a fost instituția care s-a arătat dispusă, de fapt unica instituție care s-a arătat dispusă să lupte, să combată o criză și o recesiune care știm că a avut niște urmări uriașe eh, și ar fi fost și mai grave dacă n-ar fi intervenit BCE-ul. Unii spun că politica, mă rog, să se ocupe de politica monetară și că BCE face prea multe. Așa este, într-adevăr, Banca Centrală Europeană face foarte multe, însă nu pentru că BCE așa vrea, ci pentru că nu fac statele membre ceea ce ar trebui să facă statele membre, așa cum spunea și doamna Lagarde, intervenția ei poate să facă o grămadă de lucruri. Pe de o parte, jumătate dintre statele membre UE nu au un deficit aproape de zero și având în vedere acest lucru, uh, pot foarte bine să investească pe viitor, nu pentru că sunt ei niște premiante și sunt mai deștepte ca alte state membre, ci pentru că acesta este corect față de proprii cetățeni. În mod analog, statele care au, să spunem, capacitate fiscală mai puțină, cum este Spania, țara din care vin eu, pot și ele să facă ceva totuși, pot să lupte pentru a efectua aceste reforme structurale care sunt blocate în acest moment, să reformeze piața de muncii, piața învățământului și acest lucru să permită ca țările să ajungă la o rată de creștere mai mare și, în sfârșit, noi, adică Parlamentul European și instituțiile europene, putem în egală măsură să facem mai mult și trebuie și eh, vă dați seama că suntem blocați, însă trebuie să avem grijă garantarea depozitelor, eh, planurile de garantare în caz de șomaj și eh, trebuie să avem foarte mare grijă pentru a garanta o creștere a ratei de creștere. Până la urmă vom vota și noi pentru doamna Ragard, pentru că și noi o considerăm competentă, considerăm considerăm că Dumnezeu o să-și facă treaba, întrebarea care se pune este dacă noi o să ne facem treaba noastră care ne revine. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul colegul nostru, domnul Sven Ghigo. Sven. Președinte, să, Mulțumesc, domnule președinte. Discuția privind nominalizarea doamnei Lagarde este practic o diversiune parțial. Există un semnal clar. Numirea doamnei Lagarde este o confirmare a cursului de bază sub Mario Draghi și sub BC. BC a uh, salvat euro și fără BC nu am mai avea stabilitatea prețurilor pentru că um, o monedă instabilă este cea care nu are prețuri stabile. Tocmai de aceea aceste atacuri că BCE nu și-ar fi respectat mandatul sunt uh, deplasate. Însă suntem în situația în care statele uh, membre ale zonei euro nu își fac temele, chiar și în țările care au probleme. Asta și în țările care au probleme economice, uh, în sensul că nu fac reformele mm, sociale și necesare, însă pe de altă parte și la țările care nu fac decât să elimine din datorie fără să investească suficient în, uh, în mediu și în social uh, astfel încât să putem uh, merge înainte. Doamna Lagarde a spus clar, trebuie să facem o politică fiscală comună, astfel încât să nu ne mai asumăm riscurile Uh, aferente unei um, politici mult prea laxe. De asemenea, avem pentru prima dată uh, o uh, femeie la, uh, care va conduce BCE uh, și uh, în plus față de promisiunile doamnei Lagarde, acest lucru ne bucură. Mulțumesc, are cuvântul domnul Anemans. Colegas van de niet meer op EPP en social... Doamnelor și domnilor, Stimați uh, colegi, din Parlamentul nostru nu uh, bipartit, ci tripartit, în ciuda extinderii majorității, ați făcut o serie de artificii ca să reușiți uh, să puneți doar anumite persoane în, punctele, în posturile cheie ale Uniunii Europene. Pentru doamna Ursula von der Leyen, Ați implicat până și 5 stele în acest uh, joc și uh, o mare parte a ECR-ului uh, l-ați lăsat uh, deoparte în această numire. Acum doamna Lagarde ar trebui să ajungă în fruntea uh, BC. Știm însă că va fi sclava politicilor voastre legate de zona euro. A vorbit despre lansarea Uh, monede elicopter a domnului Draghi. Asta va continua. Uh, ceea ce nu face decât ca continentul nostru să continue să se îndatoreze. Doamna uh, Lagarde, aplaudată dumneavoastră, e ca o orchestra de pe Titanic care continua să cânte în timp ce nava se scufunda. Mulțumim. Dăm acum cuvântul colegului nostru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 domnul președinte. Banca Centrală Europeană este un, până la urmă instituția cea mai puternică a Uniunii Europene. Însă unde ne aflăm în acest moment? Dacă ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă, vedem că această instituție este foarte divizată. Zona euro este și ea divizată între nord și sud, anumite state, anumite politici, anumite instituții în cadrul acelui stat sau între state membre sunt divizate. Domnul Draghi, dânsul ținea Uh, frâile și spunea că va continua să imprime bani uh, și să continue pe calea uh, îndatorării și să existe rate de dobânzi, a de dobânzilor cât se poate de reduse șefii băncilor centrale naționale, olandeză, germană și așa mai departe, s-au opus. Până la urmă vorbim despre uh, 60% din creșterea economică uh, a Uniunii Europene care se opunea domnului Draghi. Însă domnul Draghi și-a continuat uh, în liniște uh, treaba. Uh, doamna Lagarde va duce politica scaunului gol. Cine va avea de uh, plătit uh, de până acestor politici? Cei care au conturi de economie, economiile lor se vor tot diminua, de asemenea pensionarii și tinerii europeni. Încotro ne vom îndrepta cu euro. Avem o recesiune permanentă, cetățenii sunt neputincioși în fața a tuturor acestor forțe. Mulțumesc! Muito obrigado. Mulțumim. Dau acum cuvântul pentru două minute colegului uh, nostru Manu Obri. Chers colegi, dragi colegi, ce senzație ciudată pentru noi aleși uh, care suntem de a purta această dezbatere în legătură cu postul președinte al uh, BCE, fără ca unicul candidat, doamna, să, doamna Lagarde, să catadexează, să fie de față și totuși vorbim despre rolul BCE și despre obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească, pentru că, până la urmă, moneda nu este deloc neutră nici pentru climă, nici pentru disparitățile existente, pentru că disparitățile, acest cuvânt pe care doamna Lagarde îl cunoaște prea bine și pe care îl tot avea în gură când era președinte al Fondului Monetar Internațional, apare doar de două ori în chestionarul dumnealui. Însă, stabilitatea prețurilor vorbește de 26 de ori. Când vorbim de climă și edu reducerea inegalităților ne dă aceeași răspuns, stabilitatea prețurilor. Ca rezultat, BCE-ul a injectat peste 2000 de miliarde de euro pe piață și avea 10% se regăsesc în economia reală. Restul a alimentat o bulă de speculații. Iată că de prea multă vreme politica monetară este în folosul bogaților. Chiar și Mario Draghi a recunoscut acest lucru. În pofida crizei și a exemplului Greciei, BCE-ul iată că n-a învățat nimic din această tragedie și nu îi slujește pe cei numeroși. Am auzit și de Christine Lagarde și de un Uniunea Europeană, cum vorbeau ele despre noua înțelegere, Green Deal, însă nu au mai finanțat, uh, au, co, um, s-a arătat dispusă să mai finanțeze catastrofă, nu, să răscumpere datoria privată care să fie în sprijinul întreprinderilor uh, poluatoare, nu, s-a arătat ea gata să finanțeze tranziția energică și să ajute statele membre, s-a arătat dispusă să finanțeze investiții ecologice, nu, deci haideți, nu era sub nicio formă uh, loc să se aducă atingerea pieței atât de sacrosancte această obsesie pe care o are cu piața dumneai nu este adaptată caracterul urgent al vremurilor noastre. Haideți să optăm pentru o politică monetară care să susțină transformarea ecologică și socială, o bancă centrală care să fie asigură că banii sunt reinvestiți în economia reală, care nu mai finanțează activități poluante, care reglementează piețele pentru a susține activele ecologice. Iată ce am fi spus doamnei garda dacă ar fi catadixit să fie de față. Iată care ar trebui să fie obiectul schimburilor noastre și nu să votăm pentru cineva care a fost condamnată de justiție în țara dumneaei. Haideți să nu coborâm garda încă de astăzi și pe întreaga întregului mandat de astăzi în fața unei politici monetare care trebuie să slujească cu prioritate popor, popoarelor și planetei. Mulțumesc. Thank you for one minute, Mr. Nicolau Alavanos. Timp de un minut, domnul Nicolau Alavanos. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο, οι κυβερνήσει, κυρία Πρόεδρε, ανησυχούν για μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση Capitalul, întreprinderile fac parte dintr-o criză a sistemului financiar. Băncile, marile monopoluri în ultimele decenii au beneficiat de miliarde uh, și au beneficiat de pe urma banilor și uh, pensiilor cetățenilor europeni. Trebuie să punem capăt acestui fenomen. Mii de persoane din Uniunea Europeană trebuie să uh, plătească, li se iau banii, fără ca același lucru să se facă marilor întreprinderi. Ceea ce va. Uh, noul mandat al BCE nu va schimba lucrurile, la fel cum nu va schimba excedentele, excedentele enorme, enorme și relaxarea uh, cantitativă popoarele europene trebuie să se lupte și să-și apere eh, interesele împotriva monopolurilor și marilor capitaluri. Mulțumim foarte mult. Un minut și jumătate, domnul Niedermayer